Bine amânat, dar totul este în regulă, fiindcă raportorul este alături de noi și putem începe. Este vorba de raportul colegului nostru David Martin privind adaptarea regulamentului de procedură al Parlamentului la Tratatul de la Lisabona. Dau acum cuvântul domnului raportor. Thank you very much, President. Thank you Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc pentru îngăduința dumneavoastră și vă mulțumesc pentru prezență. Când am candidat pentru prima dată la Parlamentul European în 1984, ehm, am spus unui coleg de, de atunci